Acest, uh, informațiile cu, privire la această solicitare cu siguranță v-au, uh, v-au parvenit. Conform articolului 27a, președintele conferinței președinților de comisie m-a anunțat că nu există obiecții legate de două uh, dorințe ale comisiilor parlamentare, și anume Comisia TRAN nu se va opune celor care i-au fost cerute și, de asemenea, Comisia Agri nu se va opune unui act delegat. Recomandările acestea sunt considerate drept aprobate în cazul în care, în decursul a 24 de ore, un grup politic sau 40 de deputați nu cer uh, contrariu. În cazul în care aceste aceste obiecții apar, atunci vom proceda la vot. Mai multe detalii cu privire la toate acestea vă găsiți pe site-ul Parlamentului European. După întreruperea în iulie a ședințelor Parlamentului European, împreună cu președintele Consiliului,